Um, și dumneavoastră motivați, putem să terminăm la timp. Începem cu primul vot, vot uh, un singur vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E vorba de uh, schimbarea numelui delegației pentru relațiile cu Palestina. Also nochmal, wer ist dafür? Încă o dată, pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Ferreira. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Încă un raport al domnului Ferreira, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Raportul Van Dalen de pescuit, acord de pescuit, prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Încă o dată, raport Van Dalen, raportul de, acordul de pescuit cu capul verde. În primul rând, amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 4, textul original în două părți, este caduc și acum votăm întreaga rezoluție prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Serao Santos, un acord de pescuit cu Madagascar prin apel nominal. S-a deschis votul. Ja, Sie können nicht schneller als ich und nici dumneavoastră nu puteți mai repede ca mine, nici eu mai repede decât tehnicienii. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Zalba Videgain. Protocolul de modificare a acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului. Raportorul a cerut să vorbească două uh, minute pentru ambele rapoarte. Vă rog. brevemente, președinte, solo trei... Foarte pe scurt, domnule președinte, 30 de secunde. Vreau doar să mulțumesc raportorilor din umbră pentru uh, conlucrarea, pentru acest raport foarte, inform, uh, foarte important, care fără îndoială va contribui la impulsionarea comerțului la nivel mondial și mai ales în țările în curs de dezvoltare și în fața provocării uh, migratorii uh, în Europa și când există în unanimitate părerea că soluția trebuie să fie la origine, mai mult ca niciodată avem nevoie de instrumente ca acestea care să uh, ajute la dezvoltarea economică, mai ales în, aceste, în acele țări care au mai multă nevoie de ea. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult, domnule Salva Bidegain. Vot prin apel nominal la primul raport. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Al doilea raport, cu un titlu aproape identic, este vorba de un acord de facilitare a comerțului. Avem mai multe amendamente, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Ați votat, s-a închis votul. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru. Împotrivă.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 Toată lumea a votat. S-a închis votul. Angenomen. Se adoptă. La, acum trecem la raportul Keller, măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei. Avem uh, câteva amendamente în bloc pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. 47 are un amendament oral din partea raportoarei. Vă rog, doamna Keller. Thank you, um, colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Avem un amendament oral Uh, convenit cu raportoarea din umbră. Practic, e o aducere la zi, uh, ținând cont de ce am auzit această dimineață, cu noua propunere lui Juncker, deci îl găsiți scris în lista de voturi, că e dificil să-l citesc acum, dar practic spunem acolo că vorbim de uh, 107 70.000 de uh, solicitanți uh, și o nouă relocare va fi făcută din Grecia, uh, Italia, um, și Ungaria pe baza noilor propuneri ale Comisiei. Deci, dar veți găsi, veți găsi uh, articolul înscris. Mulțumesc. Există obiecții? Das sind mehr als 40, dann Mai mult de 40, deci votăm 47 în forma sa inițială. Pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm amendamentul 47 în forma sa originală. Prin s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 29 uh, este caduc, 44 în două părți, partea întâi prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 Verificăm 48 mai întâi, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 42 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 43 prin apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. 3. Prin apel nominal s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. 4. Prin apel nominal s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, verificăm, s-a deschis votul. S-a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 6. Prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 caduc, 9 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 46, s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se respinge. 13. Prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum mai multe voturi prin apel nominal, nu mai spun de fiecare dată. 14. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 15. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. 18. S-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. 22. S-a închis votul. S-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. 23. S-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum propunerea comisiei astfel modificată pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă prin apel nominal s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Westfall. Se referă la dimensiunea urbană a politicilor UE. Începem cu uh, alineatul 20. Prin apel nominal s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 26, două părți, textul inițial, prin apel nominal ambele părți, s-a deschis votul la prima parte. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Acum întreaga rezoluție astfel modificată prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Deutsch, investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE. Începem cu alinatul 4, textul inițial, două părți, fiecare în, prin apel nominal. S-a deschis votul la prima. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 22, textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Și se adoptă. Alinatul 27, două părți, prin apel nominal, s-a deschis votul la prima parte. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 28, două părți, la fel, ambele prin apel nominal. S-a deschis votul la prima. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 29, două părți, la fel, prin apel nominal, prima parte s-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 30, trei părți, fiecare prin apel nominal, partea întâi s-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul. Se adoptă partea a doua, s-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul. Se adoptă partea a treia, s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 45, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 64, în două părți, prin apel nominal, s-a deschis votul la prima parte. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Aliatul 66, două părți, prin apel nominal ambele, prima parte s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Întreaga rezoluție astfel modificată prin apel nominal s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Van de Camp. Ba nu, mă scuzați, am greșit. La raportul Cucan, referitor la evaluarea anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Alineatul 8 în două părți, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 17, două părți, partea 1, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a treia pentru, verificăm la partea a doua. S-a deschis votul. Am alle abgestimt, Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, votul s-a încheiat, se adoptă. Partea a treia, cine e pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 18 două părți, prima parte, cine e pentru, cine e împotrivă, se adoptă. Împotrivă se adoptă. Alineatul 28, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 în două părți, prima parte, cine pentru, potriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 39 în trei părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, potriva abțineri se adoptă. Patra, a treia parte pentru, potrivă, abțineri se adoptă, dar să punem la vot electronic, deschidem votul acum. A votat toată lumea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Și textul în ansamblu, apel nominal, cine se deschide votarea. <clears throat> A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Trecem la raportul Van de Camp. Transpunerea cărții albe transport din 2011. Alineatul 3, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 4, două părți, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 8, prenominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Se încheie votarea. Se adoptă. Aliniatul 9, vot pe nominal, vă deschidem votarea. A votat toată lumea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Alineatul 10, două părți. Prima parte, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 11, pe nominal. Deschidem votarea. A votat toată lumea. Se încheie votarea. <clears throat> se adoptă. 13 pe două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Potrivă, abțineri se adoptă. 16. Vot nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. 18. Două părți. Prima parte. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Două parte. Vot nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Alineatul 19, două părți. Prima parte cine e pentru, cine e împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 20, două părți. Alineatul 1, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, vot nominal. Deschidem votarea. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. Se adoptă. 29. <clears throat> Vot nominal. Deschidem votul. S-a încheiat votul. Adoptă. 34. Liniuța 9. Vot nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea. S-a încheiat votul. Se adoptă. 34, alineatul 12, două părți, cine pentru, potrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea, s-a încheiat votarea, se adoptă. 39, cine pentru, potriva, abțineri se adoptă. 41, două părți, prima parte, cine pentru, Potriva abțineri se adoptă. A doua parte. La fel se adoptă. 43. Cine pentru? Potrivă. Țineri se adoptă. A doua parte pentru. Potrivă. Țineri se adoptă. 54. Două părți. Prima parte pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Potrivă. Țineri se adoptă. 60. Prima parte. Se adoptă. A doua. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 63, linuța 3, cine pentru, potrivă, țineri, se adoptă. 63, linuțul 5, două părți, prima parte pentru, potrivă, țineri, se adoptă. A doua parte, vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea, s-a încheiat votarea, se adoptă. 63, alineatul 8 Vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea, votul s-a încheiat. Se adoptă. 63, lineța 9, două părți, prima parte pentru, potriva, abțineri se adoptă, a doua parte, vot nominal, deschidem votul acum. A votat toată lumea, s-a încheiat votarea, se adoptă. 63, lipsa 10, vot nominal, deschidem votul. votat toată lumea, s-a încheiat votarea, se adoptă. 63, alineatul 12, vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea, se încheie votarea, respins. 64, liniatul 5, cine pentru? Liniatul 5, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Liniatul 7, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Tot la 64, liniatul 12, două părți, prima parte pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Liniatul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Linița 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 liniatul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Liniatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Liniatul 6 vot nominal deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Ad se adoptă. Liniatul 12, două părți, prima parte pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă, doua parte, vot nominal, deschidem votul. Toată lumea, votul s-a încheiat, se adoptă. 66, liniatul 8, pentru, potrivă, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, verificăm, deschidem votul, a votat toată lumea, s-a încheiat votarea, se adoptă. 66, alineatul 9, două părți, prima parte, cine pentru, potrivă, țineri se adoptă, a doua parte, pentru, potrivă, țineri se adoptă. Considerentul G, două părți, prima parte, potrivă, se adoptă, a doua parte, pentru, potrivă, țineri se adoptă. Și vot pe întreaga rezoluție modificată, deschidem votul. A votat toată lumea. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Rotzenberg, carierele femeilor în mediul academic și științific. Netul 22, din varianta originală, să punem la vot. Netul 22, vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Votul se încheie aici, se adoptă. 25. Vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 35. Două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 42, vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 48, două părți, prima parte cine e pentru, potriva, abțineri se adoptă, a doua parte, vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Considerentul R, vot nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Textul în ansamblu, versiunea modificată, vot nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Acum raportul Rodriguez. Capacitarea fetelor prin educație în UE. Avem o propunere alternativă de la NF. punctul, amendamentul 1, cine pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Primul aliniat, două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alineatul 5, două părți, verificăm primul aliniat, a doua parte, deschidem votarea. A votat toată lumea, votarea s-a încheiat, respins. 5, două părți, prima parte, cine pentru, potrivă, obțineri. Se adoptă a doua parte pentru, potrivă, obțineri, se adoptă. Verificăm partea a doua de la liniatul 5, deschidem votul. A votat toată lumea, votul s-a încheiat, se adoptă. 10. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Două părți. Prima parte, vot nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Doua parte, cine pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 21. Cine pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 25. Cine pentru, potrivă, obținere, se adoptă. 27. Două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28. Vot nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 29 în 3 părți. Nominal, prima parte. Deschidem votul. Au votat toată lumea. Dacă colegii de la PP mi-ar putea da și un semn. A votat toată lumea, da? Se adoptă. A doua parte. Deschidem votul. Votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. A treia parte. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 30. Vot nominal. Deschidem votarea. votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 31, două părți, prima parte, cine pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. 40, cine pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. 41, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30, 43, prima parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri respins. A treia parte, pentru, verificăm. Partea a doua, deschidem votul. A votat toată lumea? S-a încheiat votarea. Respins. A treia parte. Pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 49. Pe trei părți. Prima parte. Pentru, potriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, potriva, abțineri, se adoptă. A treia parte. Pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 50. Două părți. Prima parte. Pentru, Potrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Două părți. Prima parte. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul G, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerentul R, două părți. Verificăm considerentul G, a doua parte. Deschidem votul. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Considerentul T. Cine e pentru? Revenim constrentul R, două părți. Prima parte pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. Constrentul T pentru, potriva, potriva și textul în ansamblu. Deschidem votul. A votat toată lumea? Am încheiat votarea. Se adoptă. Și trecem la ultimul raport. Elveția, obstacole în calea funcționării de pline a pieții interne. Vot nominal, lăsați cărți, cardurile înăuntru până se încheie votarea. Deschidem așadar votul. A votat toată lumea? Votul s-a încheiat. Se adoptă. Poftă bună tuturor!